So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses heute Nachmittag. Bună ziua, dragi colegi! Vă urez bun venit la reuniunea noastră din această după-amiază. Am ajuns la punctul 11 la punctul 15 de pe ordinea noastră de zi, îi urez bun venit comisarului Dali, Vreau de asemenea să o salut pe doamna director general, Paula Testori, și pe întreaga echipă de la Direcția Generală, care tratează domeniul nostru de competență. Siguranța alimentară este un domeniu foarte sensibil, știm foarte bine. Am petrecut uh, uh, multe ore până acum dezbătând și negociind acest subiect Um, sperăm că totul va merge bine cu, noua, uh, cu regulamentul privind noile alimente. Și mai avem și alte puncte pe ordine de zi sau care vor fi tratate pe viitor. În orice caz, sănătatea este un domeniu pe care îl luăm foarte tare în serios. Cu toate că uneori în comisia noastră am senzația că ar trebui să avem mai mult timp pentru a trata așa cum se cuvine aspectele diferite ale politicii sanitare ale Uniunii Europene. Ne întâlnim astăzi în cadrul dialogului structurat, așa se numește, conform uh, acordului cadru dintre Parlament și Comisie. Este prevăzut acest dialog pentru a face schimb de opinii cu privire la diversele planuri Uh, în domeniul nostru de politică. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru că este alături de noi și pentru faptul că ne informează și la nivel formal și la nivel informal și vreau să-i și dau cuvântul pentru a ne spune câteva lucruri despre toate aceste subiecte pe care le avem pe agenda azi sau în viitorul apropiat. Aveți cuvântul, domnule. Well, thank you very much, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, bună ziua! Sunt foarte bucuros să fiu aici cu dumneavoastră. A trecut un pic mai mult de un an de când mi-am preluat mandatul și de asemenea s-a scurs cam aceeași perioadă de timp de când am venit prima oară în fața comisiei dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru toate contribuțiile, pentru toate sfaturile pe care membrii comisiei dumneavoastră mi le-au dat și sperăm să continuăm uh, la fel și pe viitor. Ultimele luni au fost folosite cu succes, cred eu, pentru a consolida poziția de, uh, și politica în domeniul sănătății în Uniunea Europeană. Și am făcut multe progrese, mai ales în ce privește uh, uh donarea de organe, farmacovigilență și uh, îngrijirile de sănătate transfrontaliere. Nu toate proiectele au fost încurnate de succes și bineînțeles că nu a uitat nimeni de eșecul conciliere în ce privește alimentele noi. Gândindu-ne la anul 2011 și 2012, aș vrea să vă spun care vor fi principalele mele priorități. Aș vrea să încep cu viitoarea propunere a Comisiei pentru a revizui directiva privind produsele din tutun, uh, proiect care ar trebui să uh, fie dezbătut de la începutul anului 2012. Tutunul nu este un produs ca oricare altul. Este un produs deosebit de toxic și care dă dependență. Fumătorii din Europa ar trebui să știe că cu fiecare țigaretă își fumează practic mai mulți ani din viață. Și știm de asemenea că o mare procent dintre tinerii europeni și mai ales adolescenți fumează. Ar trebui ca tutunul să fie mai puțin atractiv, mai ales pentru tineri și trebuie să ne asigurăm de faptul că tinerii sunt conștienți de uh, cât de nociv este tutunul pentru sănătatea lor. Trebuie ca uh, mențiunile de pe uh, uh, pachetele de țigări să fie armonizate peste tot în Europa, să se vorbească despre pericolul pe care le reprezintă țigările și să avem în vedere și alte produse care conțin nicotină, care sunt comercializate. Ne dorim să înăsprim legea în ce privește produsele din tutun. Deci, cum spuneam, la începutul anului viitor vom revizui directiva în ce privește produsele din tutun și sper să pot să contez pe sprijinul acestei comisii și, în general, pe sprijinul întregului Parlament. Sunt, de asemenea, de acord cu uh, uh avizul Parlamentului în ce privește faptul că trebuie să tragem învățăminte din uh, pandemia de gripă a H1N1 și că trebuie să ne pregătim pentru viitoarele eventuale pandemii și că trebuie să îmbunătățim coordonarea la nivelul Uniunii Europene pentru a putea face față unei game largi de posibile amenințări. Până la sfârșitul acestei luni va exista o comunicare în acest sens. Așa cum știu, doamnele și domnii deputați, vreau să propun în 2012 o, o, um, un proiect legislativ în ce privește uh, testele clinice. Pentru că uh, candidații pentru testele clinice au, cres, au scăzut cu 20% și trebuie să ne asigurăm că cercetarea și testele clinice continuă să se desfășoare în Europa și nu în afara Europei, pentru că numai astfel vom putea să avem îngrijire de sănătate de cea mai bună calitate în Europa și vom putea în continuare să beneficiem de tratamente inovatoare. Acest document va conține idei despre cum poate fi îmbunătățit cadrul reglementar. Pentru a avea un acces mai bun la informații despre medicamente, eu cred că putem să facem mai multe. Unii pacienți trebuie să aibă acces la informații, uh, mai ales când suferă de anumite uh, boli și trebuie să aibă acces la informații despre boala lor și despre eventualele tratamente. Au acest drept. În plus, pacienții trebuie să aibă acces la informații fiabile care provin de la uh, autorități competente și aceste autorități competente să joace rolul unui filtru între companiile farmaceutice și uh, consumatorul final. Propunerile revizuite ale Comisiei, care ar trebui să fie adoptate până în mai, vor fi modificate în acest sens. Europa are un bun cadru uh, reglementativ pentru toate uh, uh, me pentru medicamente și uh, pentru uh, um, instrumente. În 2012 Comisia va face o propunere de reformare în ce privește directiva pentru aparatura medicală. Luna trecută s-au discutat deja principalele puncte uh, în acest domeniu și Parlamentul European a, avut amabilitatea să participe la această conferință unde au fost invitați uh, mulți specialiști. Nu uităm nici alimentația, mai ales uh, alimentația care conține proteine animale și de aceea uh, ne uh, gândim să îmbunătățim uh, condițiile în care sunt crescute animalele și, în general, uh, sănătatea animalelor. Ni s-au făcut sugestii foarte bune din partea Parlamentului și le vom acorda toată atenția. Așa cum știe comisia dumneavoastră, comisia se ocupă de o nouă propunere în ce privește sănătatea animală, care, de asemenea, va fi publicată anul viitor. Oricum, noi ne gândim că prevenirea este mai bună decât uh, tratamentul și ne vom gândi și la impactul pe care l-au anumite pandemii care afectează uh, uh, um, animalele crescute în fermele din Europa nu numai asupra sănătății umane, ci și în general asupra uh, mediului. Mă întorc din nou la medicamente și trebuie să spun că nu avem suficiente medicamente de uz veterinar uh, eficiente în Europa și ar trebui să revizuim legislația pentru a putea adopta în 2012 o propunere care să aibă drept scop uh, o mai mare disponibilitate a medicamentelor de uz veterinar. Se dorește de asemenea o abordare integrată mai simplificată, mai ales în ce privește inspecțiile și controlele, mai ales pentru a se controla mai bine importurile de medicamente de uz veterinar și deșeurile, eventualele deșeuri în urma folosirii uh, acestor medicamente. Și, eventual, se va crea o taxă pentru operatorii economici care nu respectă regulile elementare de igienă. Și noi nu vrem să uh, creștem birocrația, ci din potrivă să simplificăm procedurile. Vor exista și perioade tranzitorii, dar în final va trebui ca modul în care se fac inspecții din punctul de vedere al medicinii veterinare să fie armonizat peste tot în Europa. Așa cum am arătat în foaia de parcurs TSC, cea de-a doua foaia de parcurs. Acum credem că vom putea să avem o nouă uh, abordare în ce privește encefalopatia spongiformă bovină, pentru că știm că situația s-a îmbunătățit mult în Europa în urma adoptării ultimelor legislații revizuite. trebuie să spun că vom ține tot timpul cont de ultimele avize științifice și acest lucru este valabil pentru uh, toate formele de encefalopatii spongiforme și mai ales cele care sunt transmisibile de la animal la om. Oricum, voi ține tot timpul informată această comisie. În sfârșit, programul de lucru pentru anul 2012 prevede adoptarea unui nou plan european pentru a proteja mai bine uh, mediul înconjurător și, în general, uh, uh, valabil în domeniul agriculturii. Aș vrea să vă mai spun și alte lucruri care țin de competența acestei comisii. În ceea ce privește organismele modificate genetic, am luat notă de raportul doamnei Lepaj și de amendamentele comisiei dumneavoastră. Mă bucur că doriți să clarificați propunerea și să uh, înțelegeți de asemenea motivațiile ce stau la baza ei. Comisia s-a referit la alte motivații decât efectele adverse asupra organismelor modificate genetic pentru a permite flexibilitate statelor membre. În ceea ce privește referirea la temeiurile evaluării de impact, v-aș spune că uh, ar fi bine ca statele membre să poată opta să nu cultive astfel de organisme. În ceea ce privește riscurile, nu mai poate fi vorba de o opțiune, ci uh, de o obligație și aici se prevăd măsuri obligatorii restrictive. Azi dimineața ați adoptat amendamente la proiectul de raport. Vă asigur că Comisia va continua să asculte cu atenția și să discute toate opiniile Comisiei dumneavoastră. Comisia Europeană rămâne dedicată colaborării cu colegiuitorii înainte de adoptarea finală. În ceea ce privește propunerea privind informarea consumatorilor, la care este raportor doamna Zomăr, trecem acum în faza crucială a adoptării de legislație. Consiliul și Parlamentul, sunt convins, vor face toate eforturile pentru a ajunge la un acord acceptabil. Sunt gata să susțin eforturile de a ajunge la un acord reușit. Comisia susține poziția Parlamentului în primă lectură privind uh, etichetarea pe fața pachetului a celor cinci elemente nutritive. Sper să rămână această poziție și sper ca acordul final să, acord, să ducă la un grad mare de protecție pentru consumatori și să nu dăuneze intereselor întreprinderilor. Înainte de a încheia, vreau să menționez o inițiativă foarte interesantă pentru comisia dumneavoastră și mai ales pentru unii dintre membri. Este vorba de parteneriatul pilot privind îmbătrânirea sănătoasă și activă. Este primul parteneriat din cadrul politicii de inovare din cadrul strategiei Europa 2020. Și obiectivul global al parteneriatului este să sporească cu 2 ani durata de viață sănătoasă până în 2020. Se dorește să se permită cetățenilor europeni să ducă vieți sănătoase și active în timp ce îmbătrânesc și să ducă la o eficiență a integrării sociale și a asistenței acordate persoanelor mai în vârstă și de a desfășura o gamă largă de servicii dedicate lor. Accentul pus pe inovare va reprezenta una din cheile succesului. Inovația, dacă este folosită rentabil și uh, corect, ne va ajuta foarte mult să facem față provocărilor reprezentate de îmbătrânirea societății. Acest parteneriat trebuie uh, trebuie să vă spun că a atras mai mult de 500 de contribuții iar sustenabilitatea sistemului este absolut esențială, date fiind provocările reprezentate de îmbătrânirea Europei și de constrângerile bugetare. Pentru a asigura durabilitatea sistemelor de sănătate, trebuie să ne concentrăm pe uh, promovarea sănătății și pe prevenirea bolilor, pentru a spori numărul de ani trăiți sănătos și trebuie să folosim resursele valoroase pe care le avem la dispoziție ca să ameliorăm sănătatea populației fără să sporim și bugetul pentru sănătate. Trebuie să profităm de șansele reprezentate de UE 2020. În acest sens, pe baza principiilor universalității, principiul accesului la calitate în domeniul sănătății, echitate și solidaritate. Un mod corect este de a promova uh, de a uh, promova toate aceste principii și de a susține statele membre în inițiativele lor. Domnule președinte, stimați deputați, cred că jucați un rol crucial în a vă asigura că munca acestor instituții rămâne uh, dedicată intereselor consumatorilor. De aceea cooperez îndeaproape cu dumneavoastră pentru a mă asigura că acțiunile noastre comune pot duce la o mai bună calitate a vieții pentru cetățenii noștri. Aștept cu nerăbdare să ascult acum opiniile dumneavoastră și să răspund la întrebările estimaților deputați. Vă mulțumesc! Big applause from the committee members. Uh, this is not always the case. Atunci când comisarul uh, vorbește, nu e întotdeauna uh, firesc uh, să așteptăm uh, că toată lumea este extrem de atentă, dar astăzi toată lumea a fost extrem de atentă. Deci vă mulțumim și a aplaudat de asemenea la sfârșit, ceea ce nu e uh, ceva obișnuit. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru această uh, introducere. Avem 23 de cereri de luare a cuvântului, deci pentru fiecare temă pe care ați menționat-o dumneavoastră din cele 23, o misiune foarte grea. O să încerc să uh, vă rog să vă restrângeți comentariile la două minute, uh, astfel încât toți colegii să poată să ia cuvântul. Peter Lize începe. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar John Daly, pentru aceste informații și pentru colaborarea de ceva mai mult de un an. La audiere dumneavoastră ați anunțat că veți lua inițiative pe marginea organizațiilor independente ale pacienților. Cum putem să ne asigurăm că organizațiile pacienților sunt independente de interesele organizațiilor farmaceutice, eh, companiilor farmaceutice, astfel încât ele să între reprezinte într-adevăr interesele juste ale pacienților. Și aș vrea să știu care sunt pașii concreți care, pe care îi putem aștepta în următoarea perioadă pe acest subiect. O altă temă care ne preocupă pe toți. Cum uh, continuă povestea alimentelor noi și a clonării? Ne pare rău, uh, regretăm cu toții eșoarea Comitetului de Conciliere, procedură de conciliere. Fiecare a tras propriile concluzii cu privire la motivele acestei eșuări. În orice caz, consensul, uh, există consens asupra unei mari părți din conținutul regulamentului și cred că um, în uh, octombrie, raportul comisiei rămâne valabil pentru că există aici uh, obligații privind instituțiile și privind uh, uh, industria de asemenea. Deci, cum uh, vor continua lucrurile? Există deja uh, planuri pentru propuneri viitoare din partea Comisiei? Cum putem să menținem ceea ce, elementele care ne-au unit și să continuăm cu ele? Uh, Mulțumesc. Deci uh, vreau să vă propun să uh, vorbim nu mai mult de un minut și jumătate fiecare. Linda. Da, și eu vreau să întreb despre clonare. Ce se întâmplă? Care e pasul următor? Sunt tot felul de zvonuri conform cărora se va întâmpla ceva cu directiva privind cosmeticele. Companiile uh, fac mult lobby încercând să schimbe termenul. Ați putea să ne spuneți ce intenționează comisia să facă sau nu intenționează să facă? Și în al treilea rând, în ceea ce privește igiena Uh, alimentară și a cărnii, înaintea Crăciunului am uh, avut o discuție în care am spus foarte clar că noi vrem să rămână independente inspecțiile pentru carne roșie. Și sper că Comisia nu are de gând să schimbe acest lucru. Avem nevoie de inspecții independente. Mulțumesc, Frederic Cris. Merci, Monsieur le Président. Euh, parmi les nombreux... Mulțumesc, domnule președinte, pentru nenumăratele subiecte pe care le-ați menționat rețin unul și vreau să vă adresez o solicitare în numele cetățenilor pentru că nu știu dacă și colegii mei sunt interpelați așa cum sunt eu în ce privește uh, medicamentele tradiționale pe bază de plante. Primesc nenumărate e mail mesaje pe Facebook, pe Twitter și așa mai departe. Atunci când încercăm să aflăm mai multe, ne dăm seama că de fapt uh, există un, un uh, promotor care a inițiat uh, această uh, directivă. E vorba despre o directivă care a intrat în vigoare pe 1 aprilie și potrivit cetățenilor, această directivă a, se interzice accesul a 500 de milioane de uh, europeni la aceste plante uh, aceste medicamente pe bază de plante. E adevărat că poate vorba despre un clișeu, dar vreau să primesc un răspuns din partea domnului comisar. Oare uh, IMM-urile nu au uh, o cerință legitimă pentru că ele se simt absolut copleșite de toate prevederile din această nouă directivă. Cum faceți dumneavoastră față uh, nevoilor specifice ale IMM-urilor? Pentru că uh, eu am senzația că deocamdată se spun lucruri neadevărate despre această directivă, pentru că cetățenii care au nevoie de aceste medicamente sunt foarte numeroși. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna Gerling. Am și eu o întrebare succintă. În circumscripția mea electorală avem niște programe foarte bune finanțate din Life Plus și am înțeles că vor fi incluse aici mai multe dintre instrumentele de finanțare uh, inovatoare. Deci, aș vrea să știu cum veți face pentru a atrage finanțare din, uh, privată pentru prezervarea biodiversității? Mulțumesc, Satu Hasi, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am ascultat cu tot interesul uh, declarațiile domnului comisar în ce privește organismele modificate genete și animalele clonate. eu, din câte știu, trebuie să se elibereze o autorizație de precomercializare atunci când este vorba de produse care conțin uh, ingrediente provenite din animale clonate. Apoi, în Finlanda, Suedia și Franța s-a constatat creșterea cazurilor de narcolepsie după ce uh, s-au făcut, făcut aceste campanii de uh, vaccinare împotriva uh, pestei porcine. Mă scuzați, vaccinarea împotriva um, gripei aviare. Și medicii sunt cei care își dau avizul, dar comisia este cea care ia decizia finală în ce privește autorizarea unui vaccin sau nu. Deocamdată, comisia nu a luat vreo decizie în ce privește vaccinarea împotriva uh, um, pentru sezonul viitor. Președintele întrerupe. Mulțumesc, Mariza Matias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumim frumos că ați venit ca să ne vorbiți despre planurile Comisiei pentru anul 2012. Unele dintre întrebările mele au fost deja adresate de alți colegi și atunci vreau să îl întreb pe domnul comisar următoarele. el ne-a spus anul trecut ce urma să facă anul acesta, care erau principalele proiecte legislative și vreau să știu cum procedați pentru a asigura un follow-up pentru anumite proiecte care nu țineau de procedura de codecizie, ci erau simple inițiative ale Parlamentului avansate prin intermediul unor rapoarte de proprie inițiativă. Deci vreau să știu dacă țineți cont de unele din aceste inițiative ale Parlamentului. Vă mulțumesc. Thank you, François Grostet. Mulțumesc, François Grostet. Monsieur le commissaire, vous nous avez présenté... Mulțumesc, domnule comisar, ne-ați prezentat un program deosebit de interesant pentru 2012 ceea ce e foarte bine, vom avea subiecte foarte importante. Am o întrebare după chestiunea mediatorului în Franța în legătură cu stres, testurile legate de mediator, medicamentul mediator și informarea pacienților. Ați uh, dat niște declarații după aceste declarații, de, după aceste teste de rezistență. Și ați menționat că doriți să consolidați procedura europeană de retragere urgentă a medicamentului de pe piață, dar cum doriți să, să uh, puneți în practică aceste propuneri? Care va fi instrumentul legislativ pe care îl veți alege? În ceea ce privește informarea pacienților, cum stați? Propunerile erau așteptate pentru luna mai, au fost amânate de mai multe ori. Deci ar fi important să uh, știm ce anume ne veți spune, când ne veți spune și când veți face publice aceste propuneri. Mulțumesc! Commissioner, you've, you've stated often that you're very engaged. Daniel, mulțumesc, domnule comisar. Ați spus că sunteți uh, angajat în chestiuni ce țin de bunăstarea animală. Acum Uniunea are și o foaie de parcurs pentru bunăstarea animală ceea ce înseamnă că vom avea propuneri concrete și inițiative legislative. Cu toate acestea nu se întâmplă absolut nimic. Ați putea să ne spuneți la ce să ne așteptăm? Vom vedea vreo propunere de la dumneavoastră anul acesta? și în legătură cu un subiect specific, și anume transporturile de animale. În 2005, comisarul Chiprianu ne-a spus că va propune legislație nouă înainte de finalul mandatului. Apoi doamna comisar Vasiliu a spus că va respecta acest angajament, însă niciunul din ei nu și-a respectat angajamentul. Spuneți că avem nevoie de mai multe analize de impact de rapoarte. Tocmai au venit rapoartele din statele membre în legătură cu implementările. E clar că e nevoie de legislație nouă, nu mai trebuie alte rapoarte, trebuie să se lucreze la adoptarea de legislație nouă cât mai repede posibil. Mulțumesc. Domnul Gerbrandi. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Dali Întrebarea mea se referă la ce spuneați dumneavoastră despre legislația în domeniul sănătății animale. Vorbeați despre prevenire, spuneați că e mai bună decât tratamentul și, de asemenea, că veți face o revizuire a mai multor medicamente veterinare și că doriți ca acestea să fie disponibile pe scară mai largă. Eu Mă refer la folosirea în exces a medicamentelor pentru animale și anume a antibioticelor. Este o problemă foarte gravă. Oamenii sunt acum rezistenți la antibiotice pentru că acestea se folosesc foarte mult în sectorul agricol. Întrebarea mea este dacă intenționați la nivel european să uh, creați reguli stricte privind folosirea antibioticelor în sectorul agricol. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Teodorus Commissioner, thank you for your presentation. It's a... Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. Voiam să discut și eu despre antibiotice. Avem acum 400 de mii de pacienți care suferă de rezistență a infecțiilor la multiple antibiotice în Uniunea Europeană se folosesc excesiv antibioticele, nu doar în sectorul animal, ci și în sectorul uman, în multe state membre și în multe state din afara Uniunii Europene. De asemenea, nu există suficientă cercetare privind noile antibiotice, iar situația se înrăutățește constant de la an la an. Acest lucru este o problemă clară și nu avem cum să excludem nici posibilitatea unui eveniment ca cel de la Fukushima, dacă pot să-i spun așa, adică unul pe care generația noastră nu îl așteaptă, dar care se poate întâmpla. După cum știți, știu și eu că acest subiect ține de subsidiaritate, însă, conform articolului 68 din Tratatul Uniunii Europene, problemele transfrontaliere pot să fie și trebuie să fie tratate și la nivelul Uniunii Europene. Ce propuneți în acest sens? Mulțumesc, Dagmar roth Thank you much, Mr. President, and uh, welcome, Commissioner. Our... Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar. Ultimele noastre reuniuni au fost oarecum uh, umbrite de diverse evenimente. Sper să putem lansa acum acest dialog cu adevărat. Vreau și eu să vă întreb ce veți face în această direcție? Veți propune noi, o nouă legislație privind alimentele noi și, sau privind alimentele noi și clonarea împreună? Sau dacă nu, veți veni cu o propunere separată privind clonarea? Dacă veți spune nu, spuneți-mi de ce nu. Spuneți-mi, vă rog, uh, toate posibilitățile de, de trasabilitate care există privind uh, materialul seminal și embrionii, veți urmări acest, uh, acest domeniu, veți propune măcar uh, etichetarea anumitor elemente care ar fi uh, fost incluse în uh, regulamentul privind alimentele noi. Eu sunt foarte rapidă când vorbesc engleză, spune vorbitoarea. Uh, vreau să revin la legislația privind cosmeticele. Linda McEwen um, s-a referit deja la acestea Ultimul uh, amendament este un amendament uh, obligatoriu și deci ar fi foarte bine dacă ați putea să clarificați lucrurile că nu există niciun fel de uh, întârzieri, Te- termenele sunt termene și trebuie să le respectăm. Mulțumesc, spune președintele la țang. Ați respectat timpul. Urmează acum Corin Lepaj. Euh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu ce a spus Dagmar despre clonare suntem într-o situație de urgență pentru că consumatorii sunt neliniștiți. Ei se întreabă dacă deja consumă produse provenind din animale clonate sau nu. Deci eu cred că avem nevoie urgent de un text de o clarificare. În ce privește organismele modificate genetic, în calitatea mea de raportor, vă stau la dispoziție, domnule comisar, ca să vedem cum putem să ajungem la cel mai bun rezultat cu putință. Ținând cont, bineînțeles, de raportul care tocmai a fost votat la Comisia ENVI, aș vrea să subliniez faptul că nu punem sub semnul întrebării competențele EFSA, ci solicităm o evaluare complementară a efectelor de mediu, așa cum um, acest lucru se face deja pentru pesticide. Și vreau să vă întreb uh, în ce stadiu se află redactarea liniilor de orientare uh, uh, um, pe care deja ne le-ați anunțat. Știu că ați avut deja o reuniune pe această temă recent. Cum veți face pentru a avansa acest principiu al evaluărilor de risc comparative și cum veți reforma procedurile de expertiză, astfel încât să se asigure o reprezentare cât mai echilibrată a punctelor de vedere științifice, pentru că avem mare nevoie de EFSA. Mulțumim. Doamna Pieticanen. Vă mulțumesc. Vreau să sprijin și eu colegii care au pus întrebări uh, în legătură cu ce se va întâmpla după eșecul uh, legislației pe tema alimentelor noi și ce veți face în domeniul trasabilității și pentru a ține cont de uh, uh, faptul de caracterul urgent al situației. Apoi vreau să știu dacă se vor mai face ceva uh, pași în ce privește existența unei uh, rețete Uh, um, la nivel european pentru medicamentele eliberate cu rețetă. Și apoi vreau să știu dacă uh, uh, va fi revizuit acest registru pentru cerințe obligatorii de îndeplinit pentru animalele de companie. Vă mulțumesc, doamna Wilmot. Domnule comisar Dale, vă mulțumesc frumos pentru prezență și vreau să vă întreb dacă deja uh, aveți un aviz în urma votului care a avut loc uh, săptămâna trecută la Strasburg apropo de menționarea um, um, prezenței uh, DHA-ului în laptele pentru, de substituție pentru sugari. Știți că este o problemă controversată. Eu v-am scris o scrisoare, nu știu dacă ați primit-o, dar vreau să ne spuneți ce măsuri veți lua astfel încât să fiți siguri că legislația europeană este în interesul părinților și al copiilor. Căci industria a investit mult pentru a face lobbying și ONG-urile nu pot să facă față concurenței. Deci ce veți face pentru a vă asigura că legislația europeană servește interesul copiilor și nu pe cel al fabricanților. Vă mulțumesc, Andreas Sperero. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar, pentru prezență. Mai mulți dintre colegii mei v-au pus deja întrebările pe care doream să vi le pun și eu și atunci îmi permit să profit de timpul care mi este alocat pentru a face un comentariu. Mai întâi, cum sunt aleși directorii de la Agenția Europeană pentru Medicamente. Eu găsesc că cons- membrii Consiliului de Administrație ar trebui să poată să fie candidați pentru această funcție. Dar mă întreb dacă nu ar fi prudent și necesar să avem niște norme de transparență, astfel încât să nu mai apară asemenea situații și să nu fim tot timpul nevoiți să uh, alegem printre acești colegi. Mai există șase persoane care vor să ia cuvântul, spune președintele. Preferați să le dau cuvântul sau nu? Acum domnul Bușoi. Thank you very much. I'd like first to congratulate uh, Vă mulțumesc. Vreau să îl felicit pe domnul comisar Dali pentru angajamentul său în domeniul uh, sănătății publice și al uh, protecției consumatorului. Am două întrebări și poate și o a treia, dar deja a fost uh, pusă de un alt coleg. Dacă se poate, să-mi dați mai multe informații despre uh, inițiativa dumneavoastră în ce privește uh, bolile uh, uh um, contagioase. Deci, poate că ne puteți da mai multe detalii. Apoi, aș dori să vă felicit pentru faptul că ați hotărât să revizuiți directiva în ce privește testele clinice deoarece legislația în vigoare mai degrabă împiedică inovarea decât uh, o sprijină. În unele state membre, testele clinice funcționează bine, dar problemele apar atunci când aceste teste clinice uh, se desfășoară în mai multe state, pentru că există o mare povară administrativă. Și deci ce propuneți în acest uh, uh, domeniu pentru a uh, ușura această povară administrativă. Iar în ce privește informarea pacienților și eu, ca și colega mea, doamna Grostet, vreau să vă întreb cum aveți intenția să soluționați această problemă prin intermediul directivei care încă nu a fost aprobată. Tack så mycket. Jag tänker... Doamna Ada Westlund. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în Uniunea Europeană există o interdicție privind vânzarea de pește care are un conținut înalt de dioxină, însă Suedia și Finlanda au o derogare și în Suedia și Finlanda e deci posibil să vinzi pește din Marea Baltică cu o mare concentrație de dioxină. Am înțeles că există anumite eforturi de a extinde această uh, derogare, dar e important să nu uităm că sunt două condiții care se aplică. În primul rând, consumatorii trebuie să fie informați despre riscul de a consuma prea multă dioxină și trebuie ca oamenii să știe cât de uh, periculoasă este dioxina. Și cu toate acestea, sute de, de co- sute de copii sunt expuși consumului de dioxină și acești pești sunt exportați fără niciun fel de uh, rezerve, um, sute de kilograme din peștele acesta contaminat uh, va, uh, este exportat în continuare și vreau să știu ce va face Comisia în privința acestei derogări pentru Suedia. Mulțumesc. Carl Schlitter. Mulțumesc. În primul rând, vreau să vă uh, să confirmați, fără derogări, fără niciun fel de lacune, uh, dacă care va fi situația cu interdicția pentru anul 2012 privind uh, animalele ținute în cuști și același lucru pentru cosmetice. 2012 este termenul limită și nu vor exista niciun fel de excepții. Vreau să vă rog să, să vă întreb dacă puteți să confirmați aceste două termene. Și în ceea ce privește um, alimentele, uh, materialul uh, radioactiv care ajunge în alimente, ar trebui să avem uh, putere de codecizie. Deci sunteți pregătiți să schimbați temeiul juridic pentru această propunere și transporturile de animale. Știți uh, care este poziția mea, nu putem să mai așteptăm. Și eventual în timp ce așteptăm, măcar să găsiți uh, toate uh, statele membre care încalcă aceste reguli, poate cu excepția Maltei, dar uh, în rest toată lumea încalcă acest regulament. Deci ați putea, vă rog, să vă asigurați că este implementat uh, așa cum trebuie și să-i penalizați pe cei care nu implementează cum trebuie lucrurile. Um, mulțumesc. Nu știu dacă fiul dumneavoastră era de acord cu dumneavoastră sau ce comentariu voia să facă, dar în orice caz am, am prins tot mesajul. Hoșnelhat. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, strategia pentru sănătate alimentară 2010 2013 uh, este deocamdată bine pusă în aplicare și avem rezultate serioase. Acum comuni, uh, Comisia pregătește o nouă comunicare privind următoarea strategie de sănătate, ați putea să ne spuneți care sunt uh, elementele principale ale legislației acestea privind sănătatea și sănătatea animală și, în al doilea rând, controlele oficiale. Există mari diferențe în Europa între anumite state mai ales și cred că se distorsionează concurența. Și cred că este necesar să găsim foarte repede o reglementare pentru a elimina distorsionarea aceasta de pe piață. Și al treilea punct, uh, controlele privind uh, carnea. Ați vorbit și dumneavoastră despre revizuirea pachetului privind uh, igiena um, și cred că este foarte important în acest sens, sunt foarte importante controlele și testele privind carnea. Dacă vreau să știu ce pregătiți în acest sens. Și um, Sigur că există întotdeauna această problemă a rezistenței la antibiotice și întotdeauna lumea vine și spune, unii spun că e, sunt de vine cei care tratează animalele, alții spun că e, sunt de vine medicii care prescriu uh, antibiotice prea multe oamenilor și așa mai departe. Trebuie să găsim o soluție. Și ultimul punct, problema privind dioxina din ultima vreme, uh, Ați spus că doriți să verificați uh, separarea uh, fluxurilor de producție uh, și pentru a controla mai bine dioxina. Vreau să știu în ce măsură ați făcut progrese în acest sens. Mulțumesc, Criton Arsenis. Mulțumesc. Domnule comisar, au fost foarte multe scandale privind EFSA care subminează independența toată lumea știe despre acestea și și dumneavoastră ați afirmat aici că trebuie să consolidăm independența EFSA. Um, acum câteva săptămâni a avut loc un nou uh, scandal uh, legat de un director care a trecut în industria farmaceutică. Și am înțeles că există anumite persoane care au conflicte de interese Uh, persoane din uh, uh, consiliile de la EFSA, de la Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară. Vreau să știu ce veți face în acest sens. Cum veți face ca această agenție să înceapă să funcționeze așa cum trebuie? Și o întrebare privind Japonia. Uh, 12 din 47 de prefecturi sunt obligate să testeze toate producțiile înainte să le exporte în Europa. Dat fiind, dată fiind amploarea accidentului, planificați să cereți astfel de teste speciale și pentru produsele venind din alte prefecturi? Mulțumesc! Mulțumesc! Ultima întrebare de la Vittorio Prodi. Grazie, președinte. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, și eu doream să abordez problema bolilor care au devenit rezistente la tratamentul cu medicamentele tradiționale și de faptul că trebuie să încurajăm cercetarea și descoperirea de noi antibiotice. În ce privește tutunul, dumneavoastră ați subliniat toxicitatea tutunului, dar acest lucru se justifică și prin faptul că el este inhalat. Poate că ar putea să existe alte forme de administrare a uh, tutunului care ar trebui luat în considerare, de exemplu, administrarea sublinguală. Aș vrea să vorbesc și despre alergii și de faptul că trebuie să supraveghem mai bine randamentul sistemelor imunitare. Vreau să știu dacă există vreun proiect pe această temă la comisie. Uh, Vitorio Prodi a întrebat cum se, ce se întâmplă atunci când uh, Uh, administrez tutunul sublingual, am primit tot felul de scrisori despre un tabac care poate să fie aspirat, uh, ca și drogurile. Uh, în 2006 am adoptat legislație privind vitaminele și mineralele în animale și până în 2009 ați vrut să fixați niște, niște, niște valori limite. Acum suntem în aprilie 2011 și vreau să știu, mai, mai vine vreo propunere acestea sau care sunt problemele. Deci ați primit acum o serie întreagă de întrebări, văd că ați luat notițe, vă urez uh, mult succes pentru a, a reuși să răspundeți la toate întrebările. Cred că a fost util și pentru dumneavoastră să auziți toate opiniile și preocupările colegilor mei. Da, a fost foarte interesant să ascult toate aceste opinii și vă asigur că acest gen de discuție ne ajută foarte mult să ne orientăm în funcție de prioritățile Parlamentului. Pentru că simțim ce părere are Parlamentul și ce priorități există pentru deputații europeni. Ce, la ce programe de implementare trebuie să lucrăm? Și vreau să vă felicit pentru disciplina și pe dumneavoastră, domnule președinte, pentru că ați ținut în frâu atât de disciplinat această dezbatere. Am să încerc să comentez chestiunile menționate. În primul rând, în legătură cu organizațiile de pacienți, cu bugetele și independența cum vom rezolva uh, quadratura cercului, cum vom asigura independența organizațiilor pacienților, dar și organizațiilor de consumatori și în același timp cum vom menține constrângerile riguroase legate de alocațiile bugetare cu care suntem confruntați. E vorba într-adevăr de o mare problemă. După cum v-am promis la audiere, după cum a, mi-a amintit Peter, că ne vom gândi la noi moduri de a încerca să vedem cum anume ă, merge finanțarea către aceste organizații de pacienți fără să li se submineze independența. Am studiat această problemă. Există posibilități conform regulamentului financiar pe care îl avem la instituții și pe care începem să le analizăm. Însă nu e ușor, pentru că noi dorim să ne asigurăm că nu există subvenții comerciale pentru aceste organizații, ceea ce înseamnă că trebuie să ne sporim bugetele substanțial, ceea ce nu pare să fie prea ușor însă vom încerca să vedem cum putem crea niște fonduri, chiar cu finanțare privată, și cum putem crea un filtru între donatori și beneficiari. Eu cred că așa vom reconcilia această chestiune. Un alt subiect foarte important, alimentele inovatoare și clonarea. Vă asigur că sunt conștient de urgența problemei și știu că credibilitatea noastră a instituțiilor este în joc, credibilitatea Uniunii Europene și că depinde de rapiditatea cu care acționăm. Am pierdut, dar nu am pierdut. Am suspendat revizuirea directivei privind alimentele inovatoare, ceea ce a fost foarte bine pentru Europa și în legătură cu această directivă acordul este total. De asemenea, nu am reușit să sporim reglementarea în domeniul clonării de animale. Deci, încotro, eu aș dori să avansăm prezentând cât mai repede un nou pachet legislativ privind directiva Novel Food și, de asemenea, să începem să lucrăm după cum v-am promis la conciliere la uh, realizarea unei propuneri legislative. Într-un calendar limitat, am vorbit și de acest lucru tot la concilieri. În legătură cu subiectul clonării. Dar aș dori să stabilesc împreună cu dumneavoastră calea de progres. Am vorbit uh, și cu Comisia Agri azi dimineață și am făcut aceeași declarație. Doresc să colaborez cu Parlamentul uh, ca să ne asigurăm că ne îndreptăm într-o direcție care va duce la o rezolvare rapidă a acestei chestiuni. Nu vreau să suspecteze nimeni că încercăm să ocolim chestiunea clonării și să progresăm pe subiectul novel foods. Nu. vom avea directiva alimente inovatoare. E păcat să nu ă, implementăm. Haideți să o adoptăm, haideți să ne luăm angajamente ferme și eu îmi pot lua angajamente ferme față de dumneavoastră și uh, sunt gata să o facem. Haideți să găsim o cale de progres împreună. Eu vreau să se rezolve această problemă până la sfârșitul anului. Vreau să acționăm repede, pentru că simt că suntem datori în fața cetățenilor să o facem în legătură cu directiva privind produsele cosmetice, calendarul și, așa mai, și găinile în cuști și așa mai departe. Cred că trebuie să facem presiuni pentru ca perioadele de tranziție și calendarele să fie respectate. Și cred că acest lucru trebuie să se aplice la orice act legislativ. Pentru că dacă tot amânăm datele limită, ne vom pierde credibilitatea, indiferent de legislația pe care o vom adopta. Acest lucru e valabil și pentru legislația referitoare la uh, medicamentele din plante. Medicamentele din plante Haideți să încep de aici. Medicamentele acestea din plante au o perioadă de tranziție de șapte ani, timp în care toți producă producătorii au avut posibilitatea să-și înregistreze produsele. Iar procesul de înregistrare a fost înlesnit, a fost uh, făcut foarte accesibil legislația permite consumatorilor uh, permite pentru binele consumatorilor să se înregistreze medicamente tradiționale folosite de peste 30 de ani fără niciun fel de evaluare. Problema este că mulți producători în cel de-al 12-lea ceas și-au dat seama că nu, se nu și înregistraseră medicamentele, nu făcuseră nimic și au început să facă presiuni să se prelungească din nou uh, data limită. Ceea ce nu e corect. Trebuie să progresăm, însă termenul a fost 1 aprilie și așa și trebuia să fie. În legătură cu sectorul produselor cosmetice, noi vom face ceea ce uh, spune legislația că trebuie să facem. Conform legislației, Există o interzicere a testării, după cum știți, în vigoare. Va exista și o interzicere a punerii pe piață, peste câteva luni, aș zice. Însă Comisiei s-a cerut, în cadrul procesului legislativ, de către Parlament, să facă un raport privind situația testării pe animale și să arate Parlamentului și Consiliului în ce fază se află testările alternative descoperite. La asta lucrăm acum și uh, vom prezenta acest raport așa cum ni se cere prin legislație. Este un document pe care trebuie să-l prezentăm Parlamentului și Consiliului pentru evaluare. În legătură cu cuștile, încă o dată am insistat de două ori la Consiliu și am spus că nu voi prelungi termenul. Încă o dată, trebuie să vă împărtășesc îngrijorările mele. Și eu am cerut Consiliului să îmi pună la dispoziție informația legată de situația respectării acestui regulament. Și am repetat anul acesta de două ori această cerință. Până acum mai sunt 8 țări care încă nu ne-au prezentat informațiile legate de uh, respectarea regulamentului în regiunile respective. La Comisia Agri, cred că vă puteți imagina că am fost bombardat cu întrebări despre planul meu B. Nu am niciun plan B, C, D, E, F. Orice plan vom alege va trebui să fie bazat pe fapte, va trebui să fie bazat pe realități pe realitățile cu care ne vom confrunta. Știm că ar putea să existe posibilitatea ca 85 de milioane de ouă pe zi să nu respecte regulamentul. 85 de milioane de ouă pe zi care au o piață de desfacere, au, sunt consumate, sunt produse de găini care sunt hrănite cu furaje deci, implicațiile, vă dați seama, implicațiile oricărei decizii va fi luate pot fi foarte mari. Pe de altă parte, trebuie să existe un concept de bază. Și aceste state și acei, acei agricultori care au respectat regulamentul nu trebuie să fie discriminați pentru că uh, ar face față unei concurențe neloiale a celor care n-au respectat regulamentul. Eu încerc acum să uh, aflu ultimele informații care îmi lipsesc, să-mi uh, fac o imagine și vom putea astfel să vedem care sunt efectele asupra deciziilor pe care le vom lua. Voi veni din nou în fața dumneavoastră cu aceste sugestii legate de ce trebuie să facem. în legătură cu narcolepsia. La ora actuală, ați, uh, vi s-au adus la cunoștință aceste descoperiri, mai ales cele din Suedia și din Finlanda. Știu că și în Franța s-au detectat anumite cazuri. Noi am cerut ECDC care lucrează la ora actuală la o evaluare a riscurilor în legătură cu acest uh, incident și de asemenea am cerut și Agenției Europene a Medicamentelor să investigheze această problemă. Aceste două organizații lucrează pe acest subiect și așteptăm să primim răspunsurile. În legătură cu mediator. Mediator este o problemă, într-adevăr. Este o problemă a autorităților competente la nivel național de autorizare a medicamentelor. Este un caz pe care l-am urmărit și la ultima reuniune a Consiliului am discutat cu ministrul francez, am prezentat situația din Franța în fața Consiliului. Când am auzit de mediator, am uh, transmis instrucțiuni serviciilor mele, cerându-le să efectueze un test de rezistență referitor la legislația nouă, nou adoptată din domeniul farmacovigilenței. Am întrebat, dacă ar fi această le legislație în vigoare, s-ar mai fi întâmplat ce s-a întâmplat cu medicamentul mediator? Am analizat situația și am găsit trei probleme. Trei probleme care trebuie rezolvate. Legislația este nouă, abia am adoptat-o și am găsit trei puncte slabe pe care trebuie să le rezolvăm. Pentru a ne asigura că întotdeauna va exista o procedură europeană în caz de uh, problemă națională. Asta trebuie să se întâmple tot timpul. În al doilea rând, industria are obligația să declare motivele retragerii de pe piață. Problema cu mediator a fost că uh, s-a făcut retragerea în multe țări pe bază voluntară de către firma respectivă, în mod concentrat. Noi cerem acum ca legislația noastră să includă o obligație pentru industrie care să declare de ce retrag de pe piață un medicament în caz că îl retrag. Și în cele din urmă, publicarea unei liste de medicamente care fac obiectul unei monitorizări după introducerea pe piață. Noi credem că dacă, domnul comisar repetă, publicarea medicamentelor care trebuie evaluate după introducerea pe piață, credem că acest tip de adaptare ne va consolida legislația și mai mult. Și sper că o situație ca a medicamentului mediator nu se va mai repeta. În legătură cu informarea pacienților, putem spune că Propunerea noastră se discută acum la comisie și sperăm să respectăm cererea Parlamentului. Uh, Parlamentul a făcut o treabă foarte bună în legătură cu informarea pacienților și suntem întru totul de acord cu Parlamentul și uh, propunerea noastră nu va fi 100% identică cu cea a Parlamentului, dar va fi foarte apropiată de ea. În legătură cu bunăstarea animală, vom avea propunerea anul acesta care să consolideze regimul bunăstării animalelor, ceea ce va include și transportul. Raportul a fost amânat câteva luni ca să ne asigurăm că se strâng suficiente informații și date pentru a se pregăti un studiu specific desfășurat de un contractant extern care va fi încheiat până uh, la sfârșitul primului semestru 2011, se corectează domnul comisar. E vorba tot de un proces în desfășurare care este monitorizat în mod activ. În legătură cu antibioticele, avem un task force în cadrul uh, ECDC, Centrul European de Control al Bolilor și Prevenirea Bolilor și vom vedea care este cea mai bună uh, cale de progres în legătură cu antibioticele. Acest subiect este prioritar și pentru noi. Ne interesează să dezvoltăm o nouă strategie pentru noiembrie 2011 sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să revigorăm legislația în acest domeniu, pentru că e nevoie de alternative la medicamentele antimicrobiene existente. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte stricți în ceea ce privește utilizarea de antimicrobiene. Trebuie să ne ferim de abuzul de astfel de uh, medicamente în furajarea animalelor. În legătură cu uh, pachetul igienă, După cum v-am spus, va exista o revizuire a acestui pachet prin procedura de codecizie, iar raportul Comisiei din 2009 privind implementarea pachetului igienă subliniază satisfacția generală a autorităților competente și a operatorilor din sectorul alimentar. Nu va exista nicio uh, schimbare majoră a acestui pachet. Principalul obiectiv al revizuirii noastre va fi acela de a armoniza implementarea anumitor definiții ale cărnii, să uh, prevedem termene finale pentru măsurile de tranziție și de asemenea avem o revizuire a inspecțiilor pentru carne, niște elemente noi vor fi introduse și de asemenea simplificarea procedurilor generale conform tratatului de la Lisabona. De asemenea, suntem de acord cu ce spuneați și anume, inspecțiile trebuie să fie făcute de autoritățile publice, în primul rând. Și suntem, deci, de acord. Ați mai întrebat și despre inițiativele privind pericolele la adresa sănătății. Chiar în această după-amiază am discutat cu serviciile mele despre calea de progres în acest domeniu. Ne gândim la o propunere legislativă până la sfârșitul anului și uh, va, va deveni obligatoriu pentru ca noi propunem să fie obligatoriu ca statele membre să aibă un plan de acțiune, pentru că până acum este facultativ, deci noi credem că este important să fie obligatoriu ca statele membre să aibă un astfel de plan. De asemenea, credem că comitetul de, care se ocupă de securitatea în acest domeniu să capete statut oficial pentru că în ultimii 10 ani s-au întâmplat destule, am învățat ce lecții trebuia să învățăm și acum trebuie să oficializăm acest comitet de securitate în domeniul sănătății. Să nu uităm că pericole de sănătate înseamnă că uh, cel mai, orice, cea mai slabă verigă este cea care dă tonul. Adică dacă există o verigă slabă în întregul lanț, întregul lanț este slab. Este foarte important să existe această vigilență. De asemenea, vom extinde managementul riscurilor și la alte riscuri pentru a asigura un răspuns coordonat la nivelul Uniunii Europene. Nu înseamnă că Centrul European de Prevenire și Control a bolilor va prelua controlul. Evaluarea de risc se va face la nivelul statelor membre și trebuie să ne organizăm mult mai bine în legătură cu anumite primejdii care pot exista. În legătură cu registrul animalelor de companie, nu ne gândim la un astfel de registru, dar vreau să vă amintesc că există un pașaport pentru animalele de companie. Credem că suntem acoperiți în ceea ce privește urmărirea animalelor de companie. În legătură cu organismele modificate genetic, am înțeles că ați votat azi dimineață raportul doamnei Lepage. Um, cu siguranță am să țin cont de aceste decizii luate de Comisia Envi Ceea ce încerc eu să fac eu acum privind OMG-urile, de fapt ce încerc să fac în general, este să să implic cât mai multe părți uh, interesate într-o procedură de autorizare pe care să o accepte toată lumea, care să mulțumească pe toată lumea. Ce am făcut, după cum știți deja, este că am preluat propunerile care au fost emise de EFSA acum câteva luni și le-am pus la dispoziția tuturor pentru considerare, pentru analizare și pentru uh, dezbatere. Am participat deja la mai multe seminarii de succes pe acest uh, subiect, unde au fost invitați politicieni, oameni de știință și au fost discuții foarte, foarte bune și planific încă patru alte seminarii asemănătoare și vom trata chestiuni privind independența, um, monitorizarea, disponibilitatea datelor pentru toată lumea, limitarea acestei chestiuni de confidențialitate, care trebuie să fie restrânsă cât mai mult posibil, astfel încât să poată să aibă loc o revizuire independentă a datelor și vom încerca să obținem contribuția tuturor actorilor în acest proces. Aș dori să închei, să ajungem, de fapt, în final, la un sistem care, bine, să nu să mulțumească pe toată lumea, știu că acest lucru este imposibil, dar care să ofere majorității actorilor încrederea că lucrurile se fac așa cum trebuie. Și aici pot să fac un comentariu și legat de EFSA. Trebuie să avem grijă atunci când vorbim despre scandaluri. Scandal uh, uh, este poate un termen puțin cam dur, dar există probleme, într-adevăr. Există probleme care trebuie să fie remediate. Să vă dau un exemplu privind Anunția Europeană a Medicamentului. Avem acest eveniment îngrijorător care îl privește pe fostul director executiv al EMA, uh, care vreau să vă spun că și pe mine personal uh, m-a, m-a, m-a indignat, m-a deranjat foarte tare și am colaborat cu serviciile mele pentru a analiza acest caz. Însă trebuie să înțelegem un lucru. Aceste organizații sunt independente între ele. Eu, ca și comisar, nu pot să oblig consiliile de conducere ale acestor organizații, mă, vor, mă refer aici la EFSA și la EMA, la Agenția Europeană pentru Sănătate Alimentară, Siguranță Alimentară și Agenția Europeană a Medicamentului, nu pot să-i oblig la nimic. Ei sunt independenți. Nu pot să-i oblig să își aleagă un uh, președinte sau un director executiv nu pot, nu pot să uh, impun pe cineva acolo. Această alegere este a acestor organizații și multe dintre deciziile care se iau, pot să vă spun că nu sunt decizii pe care le agream la nivelul uh, comisiei, dar aceste organizații sunt independente și ar trebui să fie independente. Însă, pe de altă parte, cred că trebuie să aibă loc o revizuire privind modul în care sunt conduse aceste organizații. Și în acest sens pot să vă spun că am făcut deja câteva recomandări uh, com- colegului meu, domnul comisar uh, Sefcovic, care se ocupă de aceste organizații, cu privire la modificările pe care eu mi-aș dori să le văd pentru a consolida independența acestor organizații și responsabilitatea acestora. Deci, sper că ne vom mișca în această direcție și că situația va fi îmbunătățită. Aș putea de asemenea să menționez această chestiune legată de noul director executiv al EMA. Și trebuie să vă spun, EMA trebuie să decidă. Sunt mai multe persoane care au, uh, și-au uh, prezentat candidatura, care au trecut deja printr-un proces de interviuri, de selecție, vor avea o listă finală și apoi vor lua o decizie. Deci trebuie să așteptăm și să vedem. Însă există niște reguli în momentul de față. Emma este guvernată uh, conform regulilor actuale. Și ce trebuie să ne asigurăm este că aceste reguli sunt respectate. Dacă ei respectă regulile, chiar dacă decizia e mai puțin uh, tolerabile pentru noi, trebuie să vă spun sincer că nu putem face nimic în acest sens. Eu nu pot să vin și să dau un veto pentru o decizie care este luată de um, aceste, aceste organisme independente. Deci, facem presiuni în sensul respectării regulilor și în sensul revizuirii modului în care sunt conduse aceste organizații. În ceea ce privește testele clinice, ce vrem să îmbunătățim. Cred că sunt multe lucruri care trebuie îmbunătățite. Avem o directivă, am văzut că funcționează și de asemenea am avut experiențe pozitive, pentru că, de exemplu, siguranța uh, pacienților și etica acestor teste au crescut foarte mult, dar pe de altă parte am văzut și punctele slabe, mai ales în tipul de implementare și în structurile de raportare și modul în care anumite organizații uh, găsesc că este foarte dificil să treacă prin uh, o procedură de test clinic fără să meargă la marile companii farmaceutice pentru a cere susținere. Și nu am dorit să vedem acest lucru. Deci dacă am putea să relaxăm puțin procedurile, cred că vom face foarte mult uh, bine tuturor. Pragurile nucleare, după cum am spus, președintele Barroso săptămâna trecută a anunțat în Parlament că va revizui aceste valori limită, valorile limită privind alimentele. În momentul de față, aceste elemente sunt decise uh, conform legislației uh, în vigoare care, pe care o avem după, de după Cernobâl și sigur că dacă trebuie făcut o schimbare, trebuie să o discutăm. Dar pentru a face schimbări e nevoie în primul rând de expertiză privind tehnologiile nucleare, și de impactul științific privind alimentele. Cred că ar trebui să fim implicați și suntem implicați în, în acest uh, proces atunci când deciziile se iau. Dioxina. Și aici am, am spus ceva deja. Cred că accidentul care s-a întâmplat în, în Germania, e bine, uh, felul în care a fost gestionat mă încurajează, mi arată că sistemul nostru funcționează și îmi dă încredere că legislația pe care noi o adoptăm uh, funcționează. Dar sigur că asta nu înseamnă că uh, un infractor nu poate să eludeze sistemul. Dar atunci când se întâmplă așa ceva, sistemele uh, noastre de, de backup intră în, în funcțiune. sigur că există modificări pe care trebuie făcute, le-am discutat cu guvernul german și în Consiliu le-am discutat și facem progrese către momentul de punere în aplicare a regulilor. În ceea ce privește mențiunea de sănătate legată de DHA-ul din lapte, uh, e clar că decizia luată de Parlament trebuie să fie uh, luată în considerare. Și în ceea ce privește mențiunile de sănătate, întrebarea care se pune este ce ne va interesa, ce punem în centrul atenției noastre, interesele cetățenilor sau interesele companiilor? Și răspunsul este interesele cetățenilor sunt cele care au prioritate. Un foarte mic procent de mențiuni de sănătate a fost aprobat până acum. Deci nu cred că cineva poate să acuze EFSA că uh, luptă de partea industriei în aceste cazuri. Nu se întâmplă așa. Pentru că industria este cea care este indignată acum pentru că EFSA refuză să admită anumite mențiuni de sănătate. Și multe companii din industrie luptă, luptă acum uh, foarte serios pe aceste, pe aceste chestiuni și totuși ne ținem tari, avem o poziție fermă. Deci, mențiunile se fac pe o bază științifică și numai dacă se dovedește științific, atunci uh, ai voie să pui o mențiune de sănătate pe produsul tău. Deci pot să vă spun că au fost foarte puține mențiuni aprobate deja și nu putem să îi uh, acuzăm că acordă uh, în mod, uh, într-un mod ușuratic aceste uh, aprobări. Deci nu văd de ce ar trebui să revizuim uh, normele privind uh, mențiunile de sănătate. În ceea ce privește vitaminele, muncim. Uh, Eu, Lennon, tu uh, m-ai întrebat despre vitamine. Deci, lucrăm, lucrăm la acest domeniu în ceea ce privește vitaminele și dioxinele din peștii din Marea Baltică. Guvernul suedez, într-adevăr, ne-a cerut, când am fost în Suedia, a fost una dintre uh, temele importante Eh, cu care m-am confruntat a cerut o prelungire a acestei derogări și e prevăzut un vot în eh, comisie luna viitoare pe acest subiect. Și, de fapt, guvernul suedez ne informează că au informații specifice și un program de educare pentru copii și pentru femeile însărcinate dar sigur că dorim. A, da, s-a dovedit că nu funcționează, de asta am întrebat. Și anume, guvernul, dacă guvernul trebuie să se asigure uh, că lucrurile stau bine, deja în ultimii 10 ani s-a văzut că lucrurile nu stau bine. Deci ce veți face în acest sens? Iolainen. Domnule comisar, vă mulțumim, ați răspuns la, detaliat la foarte multe întrebări. Discuția a fost foarte, foarte substanțială și am, am înțeles, am învățat multe lucruri noi. Vă mulțumim, din nou colegii vă, vă aplaudă. Dorim să continuăm să colaborăm strâns cu dumneavoastră și ne bucură nivelul dumneavoastră de angajament și de ambiție. De aceea vă urăm mult succes, mai ales în uh, respectarea termenelor atunci când ele sunt înscrise în actele legislative și să verificați punerea în aplicare a deciziilor luate. Vă mulțumesc încă o dată și uh, echipei dumneavoastră și mă bucur să vă revăd data viitoare la noi în comisie. It's amazing culture.

We continue with item 16, Universal Service and 112 Emergency Number. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, proiectul de aviz în ce privește numărul de urgență 112 și dau cuvântul raportorului domnul José Manuel Fernández. Muito obrigado, senhora eh, Presidente. Relativamente ao... Vă mulțumesc, domnule președinte. În ce privește numărul de urgență uh, 112, care este un număr universal în Uniunea Europeană, putem să ajungem la concluzia că cetățenii europeni nu sunt foarte bine informați și nu știu că există acest număr care este unul și același în toate statele membre. De asemenea, putem să observăm că cetățenii ar trebui să aibă la dispoziție mai multe informații, pentru că practic numai 20% dintre persoanele care au fost uh, uh, um, întrebate au știut că 112 este un număr pentru un apel de urgență și că este valabil peste tot în Uniunea Europeană. Și um, acest procent a scăzut, uh, mă scuzați, a crescut un pic uh, uh, în ultimul an, acum uh, practic 35% dintre persoane sunt la curent cu uh, existența numărului 112 și uh, mai puțin de jumătate dintre uh, persoanele interogate au uh, întrebate, au spus că existența acestui număr, același peste tot în Uniunea Europeană, este utilă. De fapt, 87% dintre persoane afirmă că autoritățile locale și naționale pot să facă mai mult pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap. Încă o dată vedem cât de util este să ducem campanii de comunicare, de sensibilizare. Și eu am insistat asupra acestui lucru în proiectul meu de aviz. Această campanie de sensibilizare trebuie uh, începută cât mai repede cu putință, de exemplu în școli. Pentru că s-a văzut că în multe state membre uh, crearea acestui număr 112 nu a făcut obiectul niciunui program de comunicare, niciunei inițiative. Statele membre ar trebui să organizeze asemenea evenimente de sensibilizare a opiniei publice ar fi bine uh, ca pe 11 februarie, care este ziua europeană a numărului 112, să uh, fie mai bine uh, sărbătorită. Ne așteptăm ca în următoarele perspective financiare plurianuale, care vor intra în vigoare în 2014 și vor acoperi perioada până în anul 2020 să existe finanțare astfel încât uh, să avem programe care să permită cetățenilor europeni să identifice uh, în număr cât mai mare acest număr 112 ca fiind un număr pentru apeluri de urgență. Deci poate ne-am putea fixa un obiectiv ca uh, în următorii ani să ajungem la un procent de măcar 80% dintre cetățenii europeni care să uh, uh, cunoască acest număr. Aș dori să aflu părerile colegilor asupra acestor puncte, dar eu cred că acest obiectiv este cât se poate de realist și că putem să îl atingem. Și geolocalizarea apelurilor este importantă, nu numai pentru a permite intervenția rapidă a, a, a serviciilor care pot să aducă primul ajutor celor care se află uh, în pericol, dar în toate statele membre trebuie făcute eforturi pentru a îmbunătăți serviciile de comunicare. 112, acest număr, trebuie să permită cetățenilor europeni să fie bine localizați, rapid localizați și apoi să beneficieze de servicii de calitate. În plus, așa cum spuneam de la început, este important ca acest serviciu să fie unul de calitate, unul inclusiv și ar trebui să se acorde o atenție deosebită persoanelor care suferă de un anumit handicap. Pentru ca ei să aibă posibilitatea să facă acest apel. Să nu uităm și problema lingvistică. Ar trebui ca limba să nu fie un obstacol atunci când uh, te afli într-un alt stat decât statul tău de origine și apelezi uh, la 112. Un alt punct care nu se regăsește în raport este posibilitatea de a crea un, uh, un număr opus numărului 112. Mă explic. Dacă are loc o catastrofă, un accident, dacă suntem într-o situație de urgență, ar trebui să se poată ca în loc să fie o persoană afectată de acest accident care să uh, sune la 112, poate că am putea să creăm uh, un centru, uh, un, un serviciu care să sune la, să trimită mesaje și să alerteze populația în legătură cu iminența unui cu tremur de pământ sau unui tsunami, de exemplu, așa cum s-a întâmplat în Japonia. De aceea spuneam că E vorba despre un serviciu uh, în sens opus, în, în sens invers. Deci să există și o funcție de protecție civilă care să fie asociată acestui număr 112. Să se poată da alarma și astfel viața persoanelor, proprietățile lor să poată să fie protejate. Iată sugestiile mele din acest uh, raport. L-am prezentat succint și acum spuneam că aștept cu nerăbdare să aud părerile colegilor. Vă mulțumesc! Dziękuję koledze Fernandezowi. Do głosu zapisała się, zapisała się koleżanka Nessa Childers, która... Vă mulțumesc! Mai mulți colegi au cerut să ia cuvântul. Mai întâi, doamna Childers. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Sunt de acord cu tot ce a spus. Trebuie să fie făcută mult mai multă publicitate acestui număr și nu cred că acest lucru e greu. Deputații ar putea și ei, în uh, ocaziile când uh, se exprimă public, în presă, de exemplu, pot să facă acest lucru. Cred că este important ca obiectivul de 80% să fie atins. Nici eu nu știam de acest număr până când nu am ajuns eurodeputat, deci nu știam că există, aveam doar o idee foarte vagă. Aș dori să susțin și ideea acestui 11, serviciu 112 invers, cred că este o idee excelentă. Poate că am putea să colaborăm ca să punem pe picioare acest serviciu. Vreau să mulțumesc încă o dată raportorului, aștept cu nerăbdare colaborarea. Mulțumesc! Dziękuję bardzo koleżance Childers, pani Adina Val. Mulțumesc. Doamna Adina Valen. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că 112 beneficiază de atenție reînnoită în acest nou mandat legislativ. Am fost și eu foarte implicată încă pentru a promova acest număr la nivel național printr-o campanie de conștientizare și prin petiția 112, declarația scrisă a Parlamentului și așa mai departe. Am făcut progrese mari, avem oarecare succes, însă deocamdată publicul nu cunoaște bine numărul 112. La aproape 20 de ani de când acest număr a fost creat, 78% dintre europeni încă nu-l cunosc. Deci cred că este datoria noastră ca reprezentanții cetățenilor să continuăm munca. În primul rând, în legătură cu conștientizarea, aceasta este crucială. De aceea voi contribui la consolidarea exprimată de raportor în alineatul 3. Trebuie ca cei de la Comisie să amintească constant statelor membre ca obligația de a informa pe cetățeni cu privire la existența și utilizarea numărului 112. Comisia are un rol în a-i uh, educa și în a-i ajuta în campaniile de informare. Serviciile 112 nu vor fi utile dacă trei sferturi dintre cetățeni încă nu știu că acest serviciu există. Această obligație este impusă statelor membre deja de 9 ani, rezultatele nu sunt uh, la înălțime. Comisia ar trebui în același timp să evalueze dacă statele membre își îndeplinesc obligațiile în mod adecvat. În al doilea rând, în legătură cu uh, localizarea și culoarea. Aceste informații pot uh, să crească rapiditatea cu care ajung la fața locului serviciile de urgență și să contribuie la salvarea de vieți. Localizarea este, uh, este esențială, localizarea apelului este esențială în acest uh, domeniu. Trebuie să existe cerințe obligatorii de localizare a tuturor apelurilor la 112 în Uniunea Europeană și aceste informații să fie puse la dispoziție în termene rezonabile, adică de câteva secunde, ca să fie utile pentru cei care răspund. Dacă este cazul, Comisia trebuie să ia acțiuni împotriva statelor membre. Și încă un subiect, ultimul, Trebuie să facă mai multă publicitate acestei idei de serviciu invers de 112, un sistem de alertă timpurie pentru cetățeni în caz de urgențe sau pericole iminente. Acest subiect a mai fost tratat. Eu vreau să spun că trebuie să susținem această idee și astfel putem transmite un semnal puternic pentru ca acest serviciu să fie inclus în directiva serviciilor universale, pan-european, multilingv și accesibil tuturor. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Valean. Acum am să dau cuvântul domnului Milan Cabernoc din partea ECR. Intervenție fără microfon a vorbitorului. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și domnului raportor și pentru faptul că mi-a stat cuvântul, dar nu, nu, nu vreau să iau cuvântul. Oricum, mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Este un subiect deosebit de important și vreau să insist asupra aspectului lingvistic. Nu e suficient ca oamenii să sune la 112, ar trebui ca și la celălalt capăt al firului persoana să îl înțeleagă pe cel care sună. În unele țări vin milioane de turiști și uh, e sigur că în unele țări acest serviciu este mai bine dezvoltat decât în altele. Și apoi doream să-l întreb pe raportor cine se asigură că Informațiile care ajung la 112 sunt apoi comunicate serviciilor competente care pot efectiv să trimită ajutor pe teren. Am vorbit deja mult despre drepturile pacienților uh, pe plan transfrontalier. Deci e foarte important ca în situații de urgență asemenea informații să fie tot timpul folosite în interesul pacienților. Deci cred că putem să folosim mai bine acest dispozitiv al numărului 112. Cincuie, coleză Cabrnocovi. Mulțumesc, domnule Cabrnoch. Acum vreau să îl rog pe reprezentantul Comisiei să ia cuvântul. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Propunerile făcute de raportor și de și toate sugestiile pe care le-am auzit aici sunt extrem de importante. Comisarul acordă prioritate pentru a se asigura că acest serviciu este disponibil și este de calitate. Este un uh, serviciu care funcționează și noi lucrăm constant la acest subiect. Conștientizarea este un subiect extrem de important. Pot exista alte uh, chestiuni de calitate perfectă, însă dacă cetățenii nu știu că există numărul, atunci nu mai au sens toate acestea. La comisie s-a insistat ca statele membre să crească uh, conștientizarea. Noi facem acest lucru în permanență, discutăm la nivel de experți, cu statele membre discutăm în comisiile de comunicare și le amintim constant acest lucru. Noi suntem foarte angajați în acest subiect. Dacă eforturile au fost suficiente, evident că nu au fost. Acest obiectiv ambițios de a avea uh, prea un prag de 80% până în 2020 putem și noi să îl, uh, ni-l asumăm. După cum știți, în uh, cadrul reglementativ Telecom revizuit, avem prevederi privind 112, au fost uh, deja menționate aici, accesul pentru utilizatorii cu handicap, localizarea apelului. Ce facem acum Monitorizăm îndeaproape transpunerea în statele membre a noilor cerințe, după cum s-a stipulat în cadru aceasta este o responsabilitate foarte importantă, iar uh, statele membre sunt cele care trebuie să garanteze corectitudinea localizării apelurilor. Avem posibilitatea să introducem măsuri suplimentare de armonizare și să uh, acordăm mai multe orientări în legătură și consiliere în legătură cu localizarea. Noi încurajăm statele membre la ora actuală să-și îndeplinească obligațiile și, dacă nu o vor face, nu vom ezita să introducem măsuri de penalizare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc reprezentantului Comisiei. În încheierea acestei dezbateri, vreau să îi dau încă o dată cuvântul raportorului, domnul José Manuel Fernández. Os contributos que aqui eh, foram dados. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător tuturor colegilor pentru contribuțiile în această dezbatere. Sunt sigur că vom reuși să, să le incorporăm și deci să îmbunătățim prin aceasta avizul meu. cred că putem să ne așteptăm la un consens foarte larg în spatele acestui aviz și sigur că rămân deschis în continuare oricăror sugestii și contribuții pe care colegii ar dori să, le, să, le, să mi le comunice. Pentru că încă mai este timp pentru a depune amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnule Fernandez și vreau să vă comunic că termenul pentru depunerea amendamentelor este 18 aprilie, ora 12, la prânz și votăm pe 24 mai, în IMCO pe 25 mai și în plenară se votează în iunie. Mulțumesc și acum trecem la punctul următor, Facem, de fapt, acum o pauză până la ora 17, pentru că o așteptăm pe doamna Haug, care este raportor din umbră pe acest subiect, proiectul de buget 2012. O salut pe doamna Balțani. Vom discuta, deci, despre proiectul de buget pentru anul 2012. Așteptăm, deci, până la ora 17. Rozpoczynamy kolejny punkt programu. Dragi colegi, continuăm acum, după această scurtă pauză, cu punctul 17. Raportoarea a sosit și raportoarea Parlamentului pe acest subiect de la Comisia pentru Bugete este de asemenea alături de noi. Este vorba deci de punctul 17 de pe ordinea de zi, și anume mandat pentru trialogul privind proiectul de buget 2012. Doamna Balțani, aveți cuvântul. Grazie, Presidente. Cari colleghi. Interventi fără microfon. Cari colleghi, mm. La procedura di bilancio sta per arrivare a una... Dragi colegi, procedura bugetară ajunge la un punct de cotitură. Pe 20 septembrie, Comisia își va prezenta propria propunere pentru proiectul preliminar de buget pe anul 2012 și deci acest Parlament va trebui să știe foarte clar care este poziția deosebi pentru a înțelege unde anume va trebui să acționăm. Pentru că știți că de la intrarea în vigoare a tratului de la Lisabona avem o unică lectură pentru buget și de aceea cele trei instituții trebuie să dea dovadă de un maximum de eficiență în timpul procedurii bugetare. Propunerea mea pentru acest buget care a fost împărtășită de colegii de la Comisia de Bugete și apoi de plen, este să avem o corespondență clară între bugetul pe anul 2012 și ideea de guvernanță europeană. Cu alte cuvinte, să încercăm să ben, uh, profităm cât mai mult de acest prim semestru european, care, așa cum știți, a intrat în vigoare pentru prima oară la începutul anului 2011. Pentru prima oară se dorește coordonarea politicilor bugetare a statelor membre și, de asemenea, ne dorim o coordonare a proiectelor lor de reformă. Propunerea mea este următoarea bugetul european să fie cheia de boltă a semestrului european și a unei noi guvernanțe europene. Ne dorim ca obiectivele bugetului european să fie clar vizibile, clar și ușor de identificat și să avem convergență totală între politica europeană și politicile naționale. Pentru că nu ne oprim numai la această plus valoare europeană, ci și la faptul că investițiile făcute din fonduri europene sunt singurile care pot să sprijine proiectele sustenabile, astfel încât să putem să atingem acele obiective ambițioase din strategia Europa 2020. Aceste obiective trebuie puse în aplicare imediat, pentru că nu ne putem închipui că pe o perioadă de 10 ani de zile vor exista perioade uh, în care nu se va întâmpla nimic și altele uh, foarte intense. Trebuie să avem o acțiune reg uh, regulată. Eu îmi doresc așadar ca eforturile europene să se concentreze pe tema guvernanței europene, mai ales în ce privește proiectul de buget 2012. Cum spuneam, eu am încercat să vorbesc cu toate comisiile parlamentare care au uh, competențe concrete la nivel comunitar și le-am cerut să-mi facă o listă cu prioritățile lor pentru anul 2012. Încetul cu încetul am putut să vorbesc cu toate comisiile specializate și le-am cerut să se gândească că proiectul de buget uh, este o temă care ne afectează pe toți și nu ține numai de competența strictă a Comisiei de Bugete. Numai astfel vom putea să facem față acestei provocări uriașe a strategiei Europa 2020. Cred că două inițiative emblematice trebuie avute în vedere din toate cele menționate strategia Europa 2020 cercetarea și dezvoltarea și lupta împotriva schimbărilor climatice. În aceste domenii, Europa a dat dovadă că era un pionier și a făcut deja mulți pași uh, înainte. De aceea, acum trebuie să ne gândim care dintre acțiunile, dintre programele care țin de competența acestei comisii sunt cu adevărat de importanță strategică, care pot să-și aducă imediat contribuția la îndeplinirea obiectivelor din uh, Strategia Europa 2020. Și ar fi bine să faceți o listă cu proiectele pilot. Știți că sunt niște instrumente uh, delicate și datorită proiectelor pilot putem, putem să demarăm noi politici europene. Dar ele sunt finanțate din marjele care rămân uh, Uh, rezervele care rămân la anumite rubrici. De aceea trebuie să ne gândim foarte atent care din aceste proiecte pilot merită să fie continuate. Apoi, să nu uităm faptul că ne aflăm la sfârșitul perioadei de programare. De aceea, a face un buget la sfârșitul unei perioade de programare este un exercițiu dificil, deoarece marjele de manevră sunt reduse motiv pentru care trebuie să fim cu atât mai preciși și cu atât mai economi. Definirea priorităților strategice este, prin urmare, indispensabilă. Același lucru pe care l-am spus pentru proiectele pilot este valabil și pentru acțiunile pregătitoare. Din discuțiile pe care le-am avut deja cu Comisia, oricum, vom vedea care sunt uh, uh, motivele în cadrul unor discuții aprofundate la Comisia de Bugete, dar se pare, cum spuneam din discuțiile preliminare pe care le-am avut cu Comisia Europeană, că multe din aceste acțiuni pregătitoare nu mai pot să fie continuate. Deci vă spuneam că eu mi-am propus să văd exact care din aceste acțiuni au funcționat, care nu și din ce motive, dar acum trebuie să ne gândim ce acțiuni pregătitoare, ce programe care țin de competența acestei comisii pot fi considerate, cum spuneam, de importanță strategică pentru anul 2012 și un bun punct de plecare pentru a atinge obiectivele din strategia Europa 2020. Și apoi, vom ajunge la următoarea etapă când vom avea bugetul cifrat și vom vedea exact despre ce mijloace financiare precise vorbim. Balzani. Vă mulțumim, doamnă Balțani. Acum primește cuvântul raportoarea din partea comisiei noastre, doamna Iuta Haug, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, și Francescai pentru că a venit uh, azi alături de noi. Eu am fost de două ori responsabilă pentru întregul buget al Uniunii Europene, pentru bugetul general și știu că este o experiență care necesită mulți nervi. Um, foarte mulți oameni au uh, foarte multe idei și raportoarea trebuie să vorbească cu toată lumea, să facă vizite peste tot. Pentru noi în Comisia Envi cred că este foarte clar care sunt prioritățile noastre și ce lucruri dorim să fie puse în aplicare. În primul rând, sigur că este vorba de lupta împotriva schimbărilor climatice. Vedem că această sarcină este una transversală, în primul rând. Multe elemente care țin de lupta împotriva schimbărilor climatice uh, nici nu uh, Um, nu sunt în domenii de care suntem responsabili noi în ceea ce privește cifrele în buget, dar uh, aceste elemente trebuie să apară transversal în toate celelalte politici. Și trebuie să apară, deci, în fiecare linie bugetară acest gând, și anume lupta împotriva schimbărilor climatice să își găsească locul peste tot. În al doilea rând, sigur, singurul instrument pe care îl avem în domeniul uh, mediului și anume instrumentul LIFE. LIFE, programul LIFE funcționează într-adevăr bine. Comisia, serviciile comisiei uh, pot să pună în aplicare foarte bine acest program. Statele membre și ONG-urile din statele membre au înțeles cum funcționează acest program, care sunt măsurile care sunt importante, care sunt uh, bune și cred că acest instrument trebuie să fie consolidat în continuare, nu doar în uh, perioada de programare actuală, deci în 2012-2013, ci trebuie să fie uh, continuat și după anul 2013, astfel încât și micile proiecte să poată să contribuie la biodiversitate, la turismul uh, sustenabil și altor uh, elemente. De deci ce este foarte important ca programul LIFE să poată fi continuat. Tot ce, ce ține de eficiență energetică și energiile regenerabile sunt încă o, un domeniu unde dorim să vedem măsuri puse în aplicare. Sigur că știm că și Comisia ITRE este responsabilă, este competentă, probabil și Comisia uh, Regii pentru că e vorba de uh, politica de coeziune, politica structurală. Cu toate acestea, cred că eficiența energetică și promovarea uh, energiilor regenerabile sunt printre prioritățile noastre. De, de anul trecut, deci din, din 2010, uh, nu mai avem competența, noi cei de la Envi, asupra alocării de fonduri pentru schimbările climatice, pentru protecția împotriva acestor efecte în statele uh, terțe, în statele în curs de dezvoltare. Este vorba de o sacină a DG ECO, dar cred că este foarte important că și este absolut urgent ca măsurile privind schimbările climatice să fie uh, puse în aplicare și în statele în curs de dezvoltare, astfel încât criteriile pe care ni le-am fixat să poată fi îndeplinite și trebuie să um, ne dăm seama foarte clar că tot ceea ce se face în plus trebuie să fie suplimentar față de politica de uh, dezvoltare. Nu putem să, pur și simplu, să um, scoatem niște fonduri de la politica de dezvoltare pentru uh, politica climatică, pentru a îndeplini criteriile. Și, în ultimul rând, protecția climatică E bine, vom avea uh, obiective atinse aici numai dacă avem cooperarea statelor membre, dacă avem uh, stimulente în buget și, cel mai important, dacă avem o legislație adecvată. Și dacă vorbim despre legislație, atunci trebuie să ne fie tuturor foarte clar că uh, controlul cu privire la implementarea legislației este foarte important. Avem nevoie urgentă de, de control. Deci trebuie să avem grijă ca procedurile de încălcare a tratatelor care sunt uh, uh, inițiate de comisie în uh, 2003 au fost 163 uh, uh, dintre care 17,7% se Uh, referă la încălcarea legislației de mediu. Deci trebuie să ne întrebăm cum, uh, cum putem uh, să gestionăm aceste procese, aceste uh, proceduri cu puțini oameni de la DG Mediu. Știu că comisia este uneori precaută atunci când cere personal suplimentar, însă Trebuie să ni se spună dacă personalul uh, actual este suficient și dacă se, poate, uh, se pot face presiuni suficiente cu acest personal limitat asupra statelor membre pentru a pune în aplicare legislația. Uh, mă interesează răspunsul um, Comisiei, nu doar în calitate de raportoare din Comisia Envi pentru buget, ci și ca președintă a Comisiei SURE, a Comisiei Speciale, pentru că în săptămâna care vine avem o reuniune extraordinară în care vom discuta despre administrație. Și când vorbim despre administrație, și din partea uh, comisiei trebuie să ni se uh, spună lucrurile exact așa cum sunt. Știu că nu e deloc uh, populară uh, cererea de personal suplimentar. Uh, nu ești uh, foarte bine văzut uh, atunci când uh, ceri oameni în plus, fonduri în plus, dar uh, nu ești bine văzut uh, nici atunci când nu poți să te asiguri că în statele membre legislația este aplicată așa cum trebuie. Și uh, în momentul în care se adună pur și simplu uh, procedurile de încălcare a tratatelor. Deci trebuie să primim un răspuns foarte sincer din partea Comisiei și eu aș dori dacă pot să ne dea un răspuns acum, mai bine. Dacă nu pot uh, imediat, atunci le-aș fi recunoscătoare dacă ar putea să facă acest lucru până la sfârșitul săptămânii, astfel încât săptămâna viitoare, când avem reuniunea extraordinară a Comisiei Shore, nu, stați, nu e săptămâna viitoare, ci e după Paști dacă aș putea avea atunci niște cifre în, uh, în discuția respectivă, atunci când vorbim cu domnul comisar, care este responsabil pentru administrație, să discutăm cu dânsul pe cifre concrete. Și ultimul lucru este un apel uh, către toți raportorii din umbră și către toți cei care sunt responsabili în grupul lor politic pentru acest domeniu. Vă rog să fiți foarte precauți în ceea ce privește acțiunile pregătitoare și proiectele pilot. Francesca a spus deja că pe 3 iunie se încheie în mod uh, provizoriu depunerea de, de idei bune. Uh, noi avem un, uh, un calendar intern și vrem să vedem ce face Comisia cu deciziile pe care le-am luat anul trecut referitoare la proiectele pilot și a acțiunilor pregătitoare ce s-a făcut în privința acestora. Și vreau să-i rog pe toți colegii care sunt interesați de acest uh, subiect și care pot să vină cu idei bune în acest an, să vină mâine la uh, comisia noastră de la 9 la 11 vom avea o audiere unde vom discuta tocmai despre aceste uh, chestiuni. Emilia este perla comisiei noastre în ceea ce privește bugetul și știu că a trimis toate informațiile tuturor colegilor, dar nu strică să repet acum această invitație călduroasă la noi în Comisia pentru Bugete să vină mâine la această audiere pentru a vedea ce sunt proiectele pilot, ce pot ele să facă, ce consecințe pot să aibă și cum ar trebui să fie tricotate ideile, ca să zic așa, ca să poată fi recunoscute ca proiecte pilot. Punct. Dziękuję bardzo koleżance Jutta Haug. Przechodzimy. Mulțumesc colegei noastre, doamna Jutta Haug. Și acum următorul vorbitor pe lista mea. Îi dau cuvântul. Domnul Panayotov, da, voi continua în limba bulgară, domnule președinte. Da în primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei Haug pentru toată munca pe care o face. Și vreau, de la bun început, să subliniez faptul că eu consider că dânsa este printre figurile cele mai importante, eh, personalitățile cele mai importante în Parlamentul European. Eh, ca raportor din umbră, vreau să subliniez faptul că Uh, timpul trecut de la schimbul de opinii și până la termenul de depunere a amendamentelor este, uh, de bine, acest termen, termen este foarte scurt. De aceea vreau să întreb dacă nu ar fi oare potrivit să uh, alocăm un termen mai uh, îndelungat pentru depunerea amendamentelor și să fixăm uh, uh termenul de depunere la începutul lui septembrie pentru că în momentul de față se analizează rezultatele în ceea ce privește bugetul 2010. Și cred că principiul bunei gestiuni bugetare trebuie să fie uh, cel care dă tonul. Putem să vedem o tendință, și anume, Comisia Europeană se uită mai mult la cifre și mai puțin la eficiența um, fondurilor alocate în ceea ce privește atingerea obiectivelor. Și eu aș dori ca în bugetul 2012 să văd mai multe fonduri care să fie alocate pentru proiecte vizând reducerea emisiilor de dioxid de carbon, deci pentru măsuri concrete pentru eficiența energetică, pentru promovarea energiilor regenerabile, precum și pentru eficientizarea utilizării um, combustibililor și, uh, de asemenea, o măsură privind uh, materiile uh, prime uh, rare în Europa. Eu sunt de părere că toate acestea sunt o parte a, obiectivelor comisiei noastre și proiectele pilot ar trebui să aibă în vedere toate aceste obiective. Mulțumesc încă o dată doamnei Hau și mulțumesc și colegilor pentru atenție. Mulțumesc, domnule Panayotov. Dacă nu mai există alte intervenții, atunci atunci aș avea o întrebare. Dacă există un reprezentant al Comisiei Europene, poate ar putea să spună ceva reprezentantul Comisiei? Se găsește cineva în sală din partea Comisiei? Văd că nu. Nu se anunță nimeni. Este că, madame, la raporteur... Doamna raportor dorește să mai ia cuvântul? Nu. Velocemente răspund al coleg foarte pe scurt ca să răspund colegului. Mulțumesc foarte mult pentru aceste indicații care sunt strâns legate de strategia Europa 2020, eficiența energetică, energiile regenerabile, lupta împotriva schimbărilor climatice. Deci eu am insistat asupra faptului că este vorba despre un punct crucial din strategia Europa 2020. Și de aceea spuneam că trebuie să uh, luăm niște hotărâri curajoase, ambițioase pentru a lua deja măsuri concrete. Așa cum a spus și colega Iuta Hauk, semestrul european are o adevărată valoare adăugată, pentru că astfel se va uh, putea face adevărată coordonare între nivelul european și cel național în ce privește politicile bugetare. Este un punct crucial în ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, termenul limită pentru a finaliza lista este 3 iunie, dar ă, nu uitați faptul că noi avem nevoie și de o evaluare din partea comisiei, pentru că aceste te, ă, acțiuni pregătitoare și proiecte pilot vor trebui uh, uh, concepute vor trebui înscrise apoi pe listă atunci când e vorba despre cele noi sau să se hotărască continuarea celor deja aflate în curs de desfășurare până cel târziu în luna septembrie, pentru că va fi vorba despre niște amendamente tehnice care vor uh, trebui uh, făcute după uh, ce se va termina vacanța de vară. Vă mulțumesc! Ich möchte Ja, danke. Ich möchte das Doamna Haug, doresc doar să subliniez ultimul lucru, și anume tot ce decidem noi aici privind bugetul și ce nu poate fi pus în aplicare sunt bani pierduți pentru noi. Nu putem apoi în decursul anului să îi realocăm, ci la 31 decembrie, până la urmă, banii se întorc la Ministrul de Finanțe a statelor membre și nu vrem acest lucru. Pentru că înseamnă că nu ne-am exploatat până la capăt uh, posibilitățile. Deci, ca, de, ca în fiecare an, apelul meu este să ne gândim cu mare grijă ce este un proiect pilot, ce poate să fie o acțiune pregătitoare, să dezvoltăm astfel de proiecte și acțiuni, uh, poate chiar înainte să se ia deciziile în comisie, Uh, poate că ar fi bine deja să, ca persoanele respective să ia legătura cu uh, deputații din această comisie pentru a vedea dinainte dacă este fezabil, dacă poate fi eligibil un astfel de proiect sau astfel de acțiune. Pentru că atunci când avem această bază legislativă, această bază juridică, atunci nu, uh, acest proiect nu mai poate să fie un proiect pilot. Proiectele pilot sunt idei noi, sunt uh, acțiuni noi pe care noi, ca și Parlament, putem să le, um, să le uh, propunem, fără temei juridic ca în celelalte programe pe care le avem. Știu că este dificil și va veni, deveni și mai dificil în următorii ani. Uniunea Europeană Um, are o abordare din ce în ce mai integrată și avem tot mai multă legislație și tot mai multe temeiuri juridice pentru tot ce facem. Cu toate acestea, cred că pot să apară bun, idei foarte bune pe care să le includem în buget, dar să nu facem risipă. Dziękuję bardzo i tym apelem, apelem do Mulțumim, Jutta Haug. Cu acest apel privind uh, fantezia noastră, încheiem acest punct. Vreau să vă comunic că amendamentele trebuie să fie depuse până în 15 iunie. Se votează în comisie pe 8 septembrie. Procedura de procedura pentru proiecte pilot și acțiune pregătitoare va fi uh, propusă de secretariat pe 25 mai. Deci atunci ne vom ocupa de proiectele pilot. Până în 15 iunie, la ora 12, pot fi depuse amendamente privind proiectul de buget. Toate bune până aici. Cu aceasta putem să încheiem reuniunea noastră de astăzi și începem imediat cu reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc! Qu'est-ce qu'il propose,